Israel și Palestina. Aceste două puncte se vor baza pe declarațiile făcute de Consiliu și Comisie și nu pe declarația înaltului reprezentant și vicepreședinte al Comisiei. Și de-a treia uh, modificare, imediat după dezbaterea privind recomandările Goldstone privind uh, Israelul și Palestina, uh, va fi adăugat un punct. Uh, declarațiile Consiliului și Comisiei privind situația societății civile și minorităților naționale din Belarus. Și votul va avea loc în luna martie. A, cea de-a patra modificare propusă. Imediat după discursurile de un minut va fi adăugat următorul punct. Declarația Comisiei privind catastrofa naturală din regiunea autonomă a insulei Madeira. Votul va avea loc în luna martie joi există trei puncte pe ordinea de zi uh, cu modific care modifică raportul uh, Patrao Neves privind uh, reforma politicii comune în domeniul pescuitului va fi alocat un timp de vorbire de 5 minute Consiliului. Iar a doua modificare, după discutarea raportului Patrao Neves, va fi adăugat următorul punct pe ordinea de zi declarația Comisiei privind siguranța ferovia, feroviară și sistemul de semnalizare european. Nu va exista uh, nicio rezoluție. Cea de-a treia modificare sugerată este ca voturile să înceapă la orele 11.30. Uh, mă refer la ziua de mâine, joi. Și tot joi, tot în legătură cu ziua de joi, grupul socialiștilor și democraților a solicitat ca votul uh, asupra raportului Lene privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale în ceea ce privește microentitățile să fie amânat. Așadar, aș dori să dau cuvântul domnului Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi și colege, noi în grupul Socialiștilor și Democraților am avut o discuție foarte intensivă astăzi dimineață cu privire la raportul Lene. Da, voi votați întotdeauna împotriva oricărui raport, deci nu mai e nevoie, nu mai aveți nevoie de traducere. Bine, uh, încep uh, încă o dată. Domnule președinte, nu știu dacă... Acum mă auziți, mă înțelegeți? Și ce colegul Cicer... Uh, bine, foarte bine. Așadar, am avut o dezbatere foarte intensă azi dimineață pe marginea raportului Lene în uh, grupul nostru politic. N-am ajuns cu discuția până la sfârșit. Se întâmplă la grupurile politice și astfel. Dar există dorință, avem o dorință pe care vrem să o exprimăm uh, domnului Lene, să ne dea șansa să ne mai gândim puțin până în martie la modul în care dorim să abordăm acest raport și uh, avem nevoie de puțin mai mult timp pentru a ne stabili poziția noastră ca socialdemocrați. Aș fi recunoscător dacă am putea să avem această dezbatere, dar, dragă domnule Lene, să ne dați ocazia să amânăm uh, votul până în sesiunea din martie. Cred că și cred că nu doar în grupul nostru politic, cred că și în celelalte grupuri politice s-ar putea să mai fie nevoie de timp pentru a purta o dezbatere serioasă asupra acestui punct. Mulțumesc! Întrebarea care se pune acum este dacă cineva dorește să susțină această propunere. Dorește cineva să susțină această propunere? Aveți cuvântul, domnule. Uh, domnul Lene, mă bucur foarte mult că uh, grupul politic al socialiștilor și democraților uh, se ocupă foarte intensiv de acest uh, uh proiect, dar vreau să vă spun că în decembrie 2008 Parlamentul a adoptat aproape în unanimitate o rezoluție prin care a solicitat Comisiei să să vină cu această inițiativă legislativă. Și acum uh, este momentul în care uh, trebuie să și acționăm în uh, sensul celor pe care, dorințe pe care am exprimat-o deja de ani de zile. Așadar, în momentul de față, toate chestiunile care erau neclare au fost rezolvate printr-un compromis în uh, Comisia Jurii. Eu înțeleg că ar putea să aibă sens uh, să extindem uh, încă cercul celor care susțin acest raport și dacă uh, domnul uh, Schulz are nevoie de timp pentru a extinde, pentru a câștiga mai mulți adepți, mai mulți susținători acestui raport, atunci eu n-am nimic împotriva amânării pentru martie. Uh, dar um, eu cred că ar trebui să le dăm șansa socialiștilor și democraților să ajungă la un consens pentru ca decizia lor să fie în favoarea reducerii birocrației pentru micro-întreprinderi. Mulțumesc! Mulțumesc! Există cineva care a dori să ia cuvântul împotriva acestei propuneri. Vă rog, aveți cuvântul. Voorzitter, ik dank eh, collega Lene voor wat hij net gezegd heeft. Domnule președinte, mulțumesc domnului Lene pentru cele spuse, dar și eu aș dori să solicit ca, dată fiind situația, să se poată depune amendamente și să avem o dezbatere. Pentru că în momentul de față s-a prevăzut doar o anumită procedură care nu include dezbaterea. Vă mulțumesc. În... Referitor la ceea ce a spus domnul Schulz, domnul Schulz, eu îmi uh, repet solicitarea noi nu am rugat să nu se țină o dezbatere, nu, am rugat doar să se amâne votul. Dar, uh, de dragul corectitudinii, trebuie să spun că înțeleg uh, dorința colegului Lene. În, uh, dragă coleg, să știți că în uh, grupul nostru politic uh, domnește democrația și de aceea avem nevoie de mai mult timp. Mulțumesc. Mai există și alte intervenții? Dacă nu, atunci votăm. Cine este în favoarea adoptării propunerii din partea socialiștilor și democraților? Vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Propunerea a fost acceptată. Așadar, votul cu privire la raportul domnului Lene cu privire la conturile anuale ale micro-întreprinderilor a fost amânat. Așadar, nu mai există alte comentarii și ordinea de zi este aprobată. Domnul Svoboda are cuvântul. Domnule președinte, vreau să fiu foarte succint. În ultimele două, în ultimele câteva zile au fost făcute niște nominalizări importante. Un reprezentant al Comisiei uh, uh, europene la Washington, în America, și, de asemenea, reprezentantul special pentru Afganistan. Ambele nominalizări sunt controversate, există tot felul de discuții și uh, aș dori să vă rog, domnule președinte, ca ambele persoane, înainte să-și preia mandatul, uh, să vină la Comisia pentru Afaceri Externe pentru a putea purta o dezbatere serioasă cu dânsii și sper că și Comisia și președinția Consiliului vor susține acest lucru cu ajutorul dumneavoastră, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule. Am să iau în considerare această rugăminte. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem porządku obrad Vă mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi, declarații ale Consiliului și Comisiei cu privire la strategia UE 2020, consecințele reuniunii neoficiale a Consiliului European din 11 februarie 2010. Doamnelor și domnilor, președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy, Herman Van Rompuy, va lua cuvântul primul. Dați-mi voie să vă spun că acesta este, aceasta este prima ocazie în care se adresează Parlamentului. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru că sunteți aici la reuniunea plenară a Parlamentului. Uh, suntem de acord că aveți nevoie de puțin mai mult timp pentru că doriți, uh, domnul președinte al Consiliului vrea să vă prezinte punctele sale de vedere și asupra unor altor chestiuni, inclusiv chestiuni instituționale, uh, la